europene. Îi voi acorda cuvântul doamnei Ashton. Thank you very much. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Există foarte mult potențial pentru o piață a exporturilor și, uh, de asemenea, depinde de barierele de intrare. De asemenea, negocierile multilaterale reprezintă un instrument bun pentru ei, pentru noi în cadrul negocierilor de liber schimb. Iată de ce Comisia dorește să lanseze o nouă generație de acorduri uh, comerciale care trebuie să fie mai ambițioase pentru a crea noi posibilități de export pentru multe sectoare de activitate. Iată ce am reușit cu Corea după doi ani lungi de negocieri. Acesta este cel mai ambițios acord de liber schimb pe care l-am negociat vreodată în calitate de Uniune Europeană. Există un consens în două din cele trei sectoare de activitate. Beneficiile vor fi în avantajul nostru. În primul rând, furnizorii de servicii vor avea foarte mult de câștigat, de exemplu, telecomurile, construcțiile și serviciile de mediu vor face afaceri în Corea mult mai ușor pe viitor. În al doilea rând, produsele agricole. Corea va elimina aproape toate taxele pe care le impune la ora actuală, în medie de 35%. Și aceasta va permite ca exporturile noastre să crească foarte mult pentru vin, whisky sau produse lactate și va asigura de asemenea protecția indicatorilor de denumire geografică europeană. Acordul va aduce de asemenea beneficii pentru exportatorii industriei manufacturiere. În general, aceștia vor economisi 1,2 miliarde de euro de taxe vamale anual, din care 800 de milioane încă din prima zi. De exemplu, exportatorii de mașinării vor economisi 450 de milioane anual în ceea ce privește taxele vamale. Pentru industria chimică vor economisi 150 de milioane pe taxe vamale. În urma eliminării acestor taxe vor putea intra mai bine pe piața sudcoreană. Foarte multe bunuri europene vor ajunge pe această piață și aceasta va face ca Corea de Sud să fie una dintre cele mai importante piețe pentru noi în Asia. Acordul include de asemenea o mare transparență în ceea ce privește reglementarea, implementarea eficientă a angajamentelor și o mai bună protecție a drepturilor de proprietate intelectuale, iar la nivelul OMC-ului, plus regulile pentru subvenții. Acestea vor fi în beneficiul manufacturierilor din Corea de Sud. De asemenea, există obiective ambițioase în ceea ce privește industria farmaceutică, automobilistică și așa mai departe. Aceștia au răspuns cerințelor îndelungate ale Uniunii Europene în acest domeniu. Coreea va trebui să-și schimbe reglementările naționale pentru a îndeplini aceste angajamente și nu va trebui să facem nicio astfel de schimbare în Europa. În ceea ce privește industria automobilistică, aș vrea să spun aici că avem un interes pentru a lărgi accesul pe piață a mașinilor pe piața coreană, pentru că noi suntem pe piața coreană importatorii cei mai mari și aceasta va aduce beneficii prin eliminarea taxelor vamale. 200.000 de euro care se pot economisi și, de asemenea, prin înlăturarea obstacolelor tehnice. Avem, de asemenea, ambiții foarte mari pentru barierele netarifare, cele mai ambițioase negociate vreodată și acestea vor începe încă din prima zi pentru a îndeplini standardele internaționale și coreene iar industria noastră le considera până acum ca fiind adevărate obstacole. De asemenea, Corea va accepta echivalențele între regulamentele europene și coreene în ceea ce privește mediul. Încă înaintea intrării în vigoare, Corea a fost de acord să aplice câteva derogări tranzitorii pentru exportatorii noștri. Monitorizăm foarte uh, atent aceste negocieri în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon pentru a ne asigura că acestea nu vor reprezenta un obstacol în calea comerțului. Știm foarte bine care sunt sensibilitățile industriei automobilistice, am susținut perioade de tranziție foarte lungi, pentru, în special pentru mașinile sportive. Acestea vor fi eliminate doar la al cincilea an după intrarea în vigoare a acordului. Și de asemenea, se vor face investiții coreene foarte mari în Europa. De asemenea, regulile de origine vor permite o creștere de 40 până la 45% a importurilor și avem și clauze bilaterale de asigurare. În cazul în care acestea ar putea afecta interesele industriei noastre. Și iată un ultim punct pe care vreau să vi-l spun. Toate aceste politici nu sunt noi, ele sunt legitime la nivelul OMC-ului. Eliminarea taxelor vamare nu creează o, un avantaj competitiv pentru industria automobilistică a noastră și ele vor fi reduse în continuare. Și am negociat de asemenea o clauză specială care ne permite eliminarea acestor taxe în mod eficient. Iată de ce Vreau să subliniez aici susținerea pe care am primit-o din partea servici, industriei serviciilor, manufacturiere și agriculturii în acest acord. Acesta este un semnal foarte clar pentru noi pentru a continua mai departe în ceea ce privește accesul pe piață în economie emergente importante pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ashton. Acum vom asculta vorbitorii numele grupurilor politice, domnul Caspari din partea PPE. Două minute. Stimate domnule președinte, Corea de Sud este al patrulea partener uh, extern al Uniunii Europene cu un, un volum de 30 de miliarde uh, de aceea acest acord este în interesul companiilor noastre, dar și a lucrătorilor noștri și, doamnă comisar, nu am vrut încă să vă felicit astăzi pentru că acordul încă nu a fost semnat. Dar dacă ați reușit într-o perioadă de criză unde ratele de export au scăzut fără precedent în istorie. Dacă veți reuși așadar în aceste vremuri să încheiați acest acord, aș dori să vă felicit din toată inima. Aceste acorduri de liber schimb sunt foarte Uh, uh, mult puse în discuție. Uh, mă refer aici la industria automobilistică, farmaceutică, la servicii. Încă nu am asistat la un feedback pozitiv din zona agriculturii, dar Rezultatele cu siguranță sunt pozitive, chiar dacă anumite sectoare economice și-ar fi dorit mai mult. Există o excepție, industria auto, dar nici aici întreaga, întregul sector, pentru că unii uh, producători de mașini consideră acordul, că acordul ar fi putut fi îmbunătățit. Uh, producătorii de piese de schimb, uh, mai cu seamă, consideră că s-au obținut multe. Ar trebui să, să avem uh, în uh, vedere și alte aspecte, uh, alte standarde de ordin tehnic, de ordin de mediu. Aici ar trebui să facem precizările necesare astfel încât să nu există interpretări greșite și, bineînțeles, trebuie să avem grijă ca Corea să acorde să implementeze ca atare acest acord. Eu sper că acest acord va intra în vigoare cât de curând, astfel încât Uniunea Europeană să, avea, să aibă de profitat cât se poate de curând. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, spune și președintele. Domnul Arif, două minute. Domnule președinte, dragi colegi, doamna comisar, sunt foarte bucuros de faptul că colegul meu uh, din partea PPE este de acord cu comisia. Asta îmi va ușura mie misiunea. Sper că dezbaterea din această seară va aduce în sfârșit un răspuns la neliniștile care există cu privire la impactul acestui acord de liber schimb cu Coreea de Sud Impact asupra industriei europene. Ați evocat consensul, însă, doamnă comisar, trebuie să vă aduc aminte că de câteva luni de zile anumite sectoare industriale, printre care producătorii de mașini și sindicatele care îi susțin, trag semnalul de alarmă asupra consecințelor dramatice pe care le-ar putea avea un astfel de acord. Și foarte multe întrebări rămân deocamdată fără răspuns. Și poate că ați prefera să sacrificați industria automobilistică europeană în, uh, de, în favoarea serviciilor. Și de ce s-a acordat această clauză de drawback? E un avantaj care nu a fost niciodată acordat în, în trecut. Uh, de ce nu se uh, analizează impactul pe care îl va avea acest acord asupra nu numai industriei automobilistice, dar și a industriei textile? Ar putea crea o concurență neloială, ar reprezenta un precedent. Și având în vedere aceste elemente, Uh, dumneavoastră ați evocat deja faptul că Comisia a propus instaurarea unei clauze de salvgardare, însă dumneavoastră știți, doamna comisar, că aceasta nu se aplică în mod automat și că va fi foarte greu să o activăm în momentul în care uh, trebuie ca toate statele membre să fie de acord. Dacă acordul de liber schimb permite Coreei să exporteze uh, cu 5.000 de mașini mai mult pe an, ar trebui să știm că în același timp se pierd 6.000 de locuri de muncă. Uh, și în acest domeniu, producătorii europeni de mașini sunt foarte limit, limitați în exporturile lor. Și în această perioadă de criză, care îi afectează foarte mult pe salariații din domeniul uh, acesta al industriei automobilistice, cum ați putut noastră să negociați aceste puncte controversate? Iată un anumit număr de uh, probleme care au fost evocate de uh, anumite state membre. Vă încurajez să dați dovadă de mai multă transparență să ne asociați și pe noi la aceste discuții și să nu cumva să creăm din nou o imagine negativă de tipul instalatorului uh, polonez. Mulțumesc. Michael. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Michael Torer din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Pentru început, uh, stimată doamnă comisar Ashton, aș dori să vă mulțumesc în numele grupului ALDE pentru informarea din această seară, din ședința extraordinară a Comisiei, dar și pentru informarea din uh, plen. Din punct de vedere al liberalilor, dar uh, și a liberalilor din Germania, un astfel de acord de liber schimb este, are o deosebită importanță într-o perioadă de criză, pentru că deseori, într-o perioadă de criză, statele naționale au tendința să apeleze la mecanisme protecționiste. În acest sens, se pune întrebarea ce importanță acordă Comisia acestui acord de liber schimb cu Corea de Sud, pentru că timp îndelungat. Uh, atenția a fost concentrată asupra progreselor uh, din cadrul rundei Doha. De aceea întrebarea mea, doamnă comisar, considerați că încheierea acestui acord de liber schimb cu Corea constituie un prim pas pentru alte astfel de acorduri și considerați că acest uh, acord reprezintă o retragere, spunem, din uh, negocierile de la Doha. Această uh, clauză de drawback, de returnare a tarifului vamal, se lovește de uh, proteste pentru că ar putea sprijini industria producătoare din uh, China și alte zone din Asia și-ar putea defavoriza producătorii europeni. Mulțumesc, spune președintele, doamna Figureido. Signora comisarie. Mulțumesc, domnule președinte. Declarația comisarului ne-a arătat că anumite domenii economice și financiare ar avea de câștigat în urma acestui acord, însă există și reversul medaliei doamnă comisar. Cred că nu s-a ținut îndeajuns cont de situația anumitor sectoare de activitate sensibile, de exemplu industria textilă, unde există problema locurilor de muncă. Se vorbește aici de mai multe sectoare industriale și eu pot să vă spun că în țara noastră sindicatele sunt foarte îngrijorate, pentru că Comisia Europeană ignoră în continuare situația gravă a industriei textile în țara noastră, iar uh, șomajul în acest sector a ajuns la o rată de-a dreptul alarmantă, în special în nordul și în centrul țării. De aceea vreau să insist asupra nevoii de a avea o adevărată strategie coerentă care să fie obținută în urma unei consultări în, Uniunea Europeană pentru că problemele pe care le avem sunt reale. Avem nevoie de politici publice pentru a favoriza investițiile, noile investiții și formarea profesională. Mulțumesc! Domnul Campbell Bannerman, două minute. Or maiden speech in this parliament. Domnule președinte, acesta este primul meu discurs în uh, Parlamentul European. Eu încerc să nu dezamăgesc uh, pe nimeni, nici pe dumneavoastră, nici votanții mei. Acest acord între Uniunea Europeană și uh, Corea de Sud uh, urmează să fie semnat la finele anului. Chiar dacă nu avem detalii despre acest acord și doar supoziția că două treimi din beneficiile acestora vor fi de partea Coreei, dați-mi considerente. 116 uh, este o cifră estimată. Există acorduri de liber schimb cu Statele Unite, Brazilia, Africa de Sud, China. În Europa există astfel de acorduri cu Turcia, Liechtenstein. Apoi mai există și țările EFTA, precum uh, Elveția și Norvegia. Din acordurile de liber schimb ale Norvegiei protejează cu sfințenie activitatea pescuitului și reprezintă a șasea țară de export ca mărime. Elveția este de asemenea un exemplu puternic. Există prevederi care uh, prevăd eliminarea taxelor vamale cu privire la produsele agricole. Există prevederi care acordă cetățenilor uh, elvețieni dreptul de a locui și munci în Uniunea Europeană și invers pentru cetățenii europeni, de asemenea de a face parte din zona liberă Schengen. Agenția de protecția mediului din Elveția poate de asemenea să uh, aplice pentru fonduri europene. De asemenea, există o colaborare întărită în domeniul judiciar. Pe de altă, cu alte cuvinte, au toate beneficiile calității de membru fără fără să avea obligațiile unui stat membru. Pentru că asta ar costa, uh, ar fi costat statul elvețian 3,7 miliarde pe an. 80% din exporturile elvețiene vin în Uniunea Europeană. Ceea ce vreau să schimb, spun, domnule președinte, este aceea că acordurile de liber schimb pot să uh, vină cu un beneficiu economic Președintele spune, avem uh, procedura cardului albastru și dau uh, cuvântul domnului Gaspari. Dacă îmi ex- explicați și mie ce înseamnă aceasta, spune uh, domnul Campbell. Este o nouă procedură, spune președintele, unde fiecare deputat poate să adreseze întrebări. Dacă îmi permite, spune domnul Campbell, să finalizez o idee Președintele intervine. Trebuie să fiți de acord cu această întrebare. Îmi voi finaliza uh, ideea, dacă îmi permiteți. Elveția poate să-și păstreze reglementările în aceste domenii și în altele care deviază de la reglementările europene. Este în interesul Elveției, de exemplu, ceea ce privește piețele financiare similar probabil și în ceea ce privește directiva cu privire la timpul de lucru sau a managerilor de fonduri de investiții. Pentru a încheia, domnule președinte, de ce Marea Britanie nu poate avea un astfel de acord de liber schimb cu Uniunea Europeană decât apartenența la Uniunea Europeană? Pentru că dacă facem o socoteală, deficitul de partea Marii Britanii este de 4 miliarde pe an. De aceea eu cred că noi ar trebui să redevenim o națiune independentă, uh, la fel ca Corea de Sud. Mulțumesc, domnule Campbell, spune președintele. Nyní přijdou ke slovu jiní zapsaní řečníci. Jako prvního mám na list am ascultat reprezentanții din partea grupurilor politice. Trecem acum la uh, intervențiile în numele personal. Domnul Stasni, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, Madam Commissioner... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, în calitate de uh, raportor pentru acest acord de liber schimb cu Coreea de Sud, uh, eu sunt convins că acest acord este unul echilibrat care aduce beneficii ambelor părți. O parte din industria noastră nu prea este mulțumită de modul în care se derulează aceste negocieri și chiar și uh, anumite industrii din anumite state membre, precum și unii colegi deputați, se plâng de faptul că acest acord ar putea beneficia mai mult Coreei de Sud decât Uniunii Europene. Și Este clar că există anumite puncte de divergențe, însă sunt convins că se pot face eforturi suplimentare pentru a satisface toate părțile implicate, uh, mai ales uh, celor din industria automobilistică. Pe de altă parte, s-ar putea stabili un precedent pentru alte acorduri de liber schimb care ar putea interveni pe viitor. Și mie mi se pare foarte clar că acest acord, pe ansamblu, va aduce beneficii anumitor industrii din Uniunea Europeană. Și vom avea cu toții mai mult de câștigat decât de pierdut, pentru că este un acord bilateral. Și cu siguranță că vom avea ocazia să-l reechilibrăm pe viitor. Dar Uh, industria automobilistică, bineînțeles, acum este nemulțumită. Poate că pe viitor va reuși să-și schimbe uh, starea de spirit și dacă reușim să atingem acel echilibru de care avem nevoie în acest acord de liber schimb, cu siguranță că acest lucru va avea un impact uh, deosebit de important pe viitor și pentru acordurile viitoare. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum domnul Susta, două minute. Mulțumesc, domnule președinte! Am ascultat-o pe doamna Ashton cu foarte multă atenție și mi-am dat seama că de când a venit avem o relație foarte bună din punct de vedere instituțional. Face parte din aceeași familie politică ca și mine, dar îmi dau seama că colaborarea noastră cu dumneaei este mult mai bună decât cu predecesorul său. Însă, dacă îmi permiteți, aș prefera acum să introduc o nuanță, doamna comisar. De prea multe ori, Comisia în ultimii ani a venit aici în Parlament pentru a prezenta într-un mod extraordinar inițiativele pe care le-a întreprins. Dar, în final, rezultatele n-au fost la înălțimea uh, speranțelor. Acum traversăm o criză, o criză economică, financiară și aceasta este rodul unei nerespectări a reciprocității, uh, reciprocități față de uh, țările în curs de dezvoltare, precum și față de mari actori ai uh, economiei pe scară mondială. Și am senzația că de prea multe ori comisarii, președintele comisiei nu sunt conștienți de inițiativele care le revin pentru a relansa, din punct de vedere economic, industria europeană pentru a relansa sectorul uh, servicii în Uniunea Europeană. Cu siguranță că acest acord de liber schimb este un acord bun, însă este bun la nivel academic, universitar. Uh, va servi drept model, pentru că în principiu nu are nimic de a face cu realitatea. Noi exportăm uh, foarte mult către uh, Corea de Sud și doar 1,5 miliarde de dolari pot Uh, beneficia celor care produc mașini în Europa. De aceea trebuie să rectificăm lucrurile, să reechilibrăm acest uh, acord, pentru că deocamdată nu este suficient de echilibrat și pune în pericol industria automobilistică europeană, având în vedere noile cerințe tehnice și tehnologice. Uh, e o industrie care are nevoie de un impuls pe viitor. Mulțumesc. Spune domnul președinte, are cuvântul doamna Roitova, două minute. Nelíbí podivné novinky ve smlouvě jako... Mulțumesc. Nici mie nu-mi plac uh, aceste noutăți foarte ciudate, cum ar fi, de exemplu, sistemul de rambursare a taxelor pe bunurile importante sau coborârea plafonei în ceea ce privește țara de origine cu 60%. Aceasta este un avantaj pentru exporturile coreene în detrimentul competitivității europene. Iată deci ajungem la un adevărat uh, pact cu întreprinderile asiatice unde prețul uh, forței de muncă este foarte mic și condițiile laborale sunt aproape nerespectate. Iată deci uh, aceasta ar trebui să fie un subiect de negociere și nu uh, uh, un acord care să fie în detrimentul Europei. Vreau să întreb Comisia dacă își dă seama de impactul negativ al acordului asupra competitivității europene și asupra locurilor de muncă. Dacă Comisia știe că există deja un precedent nefast care ar putea influența viitoarele acorduri și dacă are intenția să nu țină cont de toate rezervele manifestate de sindicatele europene. Și vreau să vă mai întreb cum se face că mass media în Corea um, consideră deja o adevărată victorie pentru industria automobilistică a țării lor. Comisia este dispusă eventual să reexamineze acest proiect sau nu și să renegocieze eventual condiții rezonabile pentru acest acord? Sau uh, va face presiuni oare Comisia asupra Coreei pentru că obligațiile internaționale să fie respectate? Sper că până la urmă să reușiți să aveți un rezultat mai bun. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că mă preocupă tonul acestei dezbateri, cu excepția poate a contribuției domnului Caspari. Eu am fost uh, raportorul din partea Parlamentului în ceea ce privește acord de liber schimb și am vrut să fac o comparație între solicitările noastre și rezultatele obținute de comisie și consider că comisia a obținut uh, ceea ce am solicitat noi și de aceea aș dori să-mi exprim uh, mulțumirile față de Uh, negociatorul șef și față de dumneavoastră, doamnă baronesa Ashton. În mod clar, în orice acord de liber schimb, prin definiție, e vorba de negocieri, există câștigători și învinși, dar în urma acestui acord există mari câștigători în Europa și mari câștigători în Corea, prin urmare în beneficiul uh, liberului schimb la nivel global. De aceea cred că reprezintă un semnal pozitiv Faptul că două țări majore, precum Uniunea Europeană și Corea, arată că în astfel de vremuri de criză, uh, liberul schimb continuă să fie o prioritate. Să sperăm că acest acord se va finaliza, pentru că altfel am putea să desemnăm uh, Trade să renunțe la toate celelalte acorduri în curs de negociere. Și, sincer, este un acord important unde Europa și-a îndeplinit obiectivele strategice și a trimis un semnal pozitiv restului lumii, faptul că Europa este dispusă să-și mențină deschise piețele. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Dorește cineva să uh, ia cuvântul? la intervenții spontane, catch the eye? Uh, Are cuvântul domnul Cale. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. E destul de nou pentru mine uh, și mi s-a părut că discuția a fost deosebit de interesantă. În momentul în care doamna Ashton a luat cuvântul și ne-a explicat acordul, m-am gândit, wow, ce afacere bună pentru Uniunea Europeană. Și m-am întrebat, dar ce anume are de câștigat Corea de Sud după pe urmă unui astfel de acord? După care am ascultat pe ceilalți oratori și am înțeles care, cam cum stau lucrurile. Domnul Arif, precum și ceilalți oratori, au insistat în mod specific asupra anumitor aspecte. Și poate că doamna Ashton ar putea răspunde la aceste observații. Și aș dori să știu care este situația acum cu acordurile bilaterale care sunt în curs de negociere cu alte țări asiatice. Mulțumesc, până domnul președinte, are cuvântul domnul Batten. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să sprijin uh, atitudinea adoptată de domnul uh, Bannerman, colegul meu. În 2006 am dat în lucru Comisiei Europene uh, un raport cu privire deci s-a dat în lucru un uh, raport uh, cu privire la costurile calității de membru a Uniunii Europene de către uh, Elveția. Dacă costurile și beneficiile au fost astfel puse în echilibru, și în evidență și dacă acest uh, lucru face ca elvețienii să nu dorească să adere la Uniunea Europeană, cred că același lucru ar fi și în beneficiul Marii Britanii. un punct de ordine evocat de domnul Martin. Nu înțeleg prea bine, domnule președinte, de ce sunteți atât de indulgent. Oratorul precedent a evocat un subiect care nu are nimic de a face cu acordul de liber schimb cu Coreea de Sud. Intervine domnul președinte. Are cuvântul acum doamna Isaia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Martin, în intervenția sa, a amintit faptul că în perioada de criză, criză pe care o cunoaștem noi acum, este deosebit de important să obții astfel de acorduri de liber schimb pentru a stimula economia, pentru a înlătura orice fel de bariere la comerț. Trebuie să ne amintim faptul că astăzi noi am avut o dezbatere foarte importantă cu privire la criza cu care se confruntă industria automobilă din Europa și va trebui să analizăm de asemenea și crizele cu care se confruntă industria textilă și disponibilizările care există în anumite domenii, în Spania, în Portugalia. De aceea, doamna comisar, trebuie să luăm foarte în serios în preocupările și îngrijorările cetățenilor europeni. Trebuie să le demonstrăm că noi aducem răspunsuri în momentul în care uh, locuri de muncă dispar. Și aș dori să știu ce anume va face comisia în acest sens, chiar dacă, într-adevăr, recunosc că există un anumit avantaj în ceea ce privește acest acord de liber schimb. Ce se va întâmpla însă în momentul în care vor dispare și alte locuri de muncă? Mulțumesc, spune domnul președinte președinte. Iată, vi s-au adresat mai multe întrebări și acum vă rog, doamna comisar Ashton, să răspundeți la aceste întrebări. Thank you, President, very much. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să spun că dezbaterea nu m-a surprins, pentru că îngrijorările ridicate în discuție de deputați au fost chestiuni care ne-au preocupat și pe noi. Dați-mi voie să-i mulțumesc lui David Martin pentru munca depusă de dânsul în uh, Comisia de Specialitate. Eu uh, recunosc că buna colaborare a acestei comisii parlamentare în colaborare cu Comisia. Și bineînțeles, uh, ceilalți uh, deputați nu au avut posibilitatea să se familiarizeze cu toate detaliile acestui acord însă vă asigur că vă vom furniza mai multe detalii astfel încât să vă puteți analiza faptele ca atare. Dați-mi voie să fac câteva aprecieri de ordin general. Acest acord țintește obținerea unor condiții cât mai favorabile pentru industria europeană, inclusiv pentru industria britanică. Este absolut în interesul Europei, după părerea mea, să finalizeze acest acord pentru că altfel eu nu aș veni în fața dumneavoastră și aș face această propunere. Am avut o abordare clară, un uh, modus operandi care a fost susținut și de Parlament și de Consiliu. Și probabil că colegul meu, domnul Arif, nu va avea nimic împotrivă dacă spun că e, sunt cuvinte grele uh, dacă îmi spune că un anumit, un anumit sector uh, economic este sacrificat. Pentru că știți uh, cu toții, dacă ne propunem să obținem un acord economic un acord de liber schimb serios, atunci ambele părți trebuie să uh, câștige, trebuie să facă concesiuni. E vorba de negocieri dificile cu sectoare economice, cu țări cu care vrem să astfel de acorduri pentru că altfel putem avea tranzacții economice cu uh, țări care nu ne interesează. Însă Coreea este o piață serioasă și oferă posibilități serioase pentru industria chimică, farmaceutică și alte sectoare. Trebuie să recunoaștem valoarea și importanța acestui demers. Dacă doriți, uh, să-i spunem așa, unui acord de liber schimb serios. Și da, suntem o putere economică o superputere economică. Uh, nu pot să fiu de acord atunci când uh, colegul meu britanic face referire la Elveția și uh, încearcă să facă o comparație cu Corea de Sud. A fost un demers serios și Sper că dumneavoastră veți analiza și întregul proces pentru a vedea care este spiritul care se ascunde în spatele acestuia. Uh, noi am uh, încercat să obținem prin acest acord liberalizarea pieței din Corea pentru produsele noastre. Și condițiile de salvgardare pe care le-am inclus în ceea ce privește industria textilă uh, vor face ca sectorul, acest sector în Europa să nu fie periclitat. Dacă dumneavoastră aveți uh, dovezi contrarii, vă rog să mi le prezentați, pentru că retorica este una, însă realitatea este alta. Și noi trebuie să abordăm realitatea acestui acord de liber schimb. Într-adevăr, ceea ce ne așteaptă este foarte important pentru întregul uh, sector economic. Problema rambursării taxelor vamale are menirea de a preveni o anumită chestiune, o anumită problemă. Întrebarea este dacă este singura modalitate de rezolvare a acestei probleme, dacă există și alte soluții, atunci uh, semnalațiile și le vom analiza, pentru că vrem să soluționăm până la urmă această problemă. Nu este vorba de un, un lucru pe care uh, îl, pe care susținem că este uh, constituie singura modalitate de rezolvare a acestei probleme. Dar este uh, cea care le stă la dispoziție în momentul de față. De aceea nu vă voi scuza în fața Parlamentului pentru aceste negocieri pentru concluzionarea acestui acord de liber schimb și nu, nu mă voi scuza în, aceast, în fața acestui Parlament nici pentru faptul că am venit în fața dumneavoastră cu un acord de liber schimb cu beneficii enorme pentru Uniunea Europeană și care este demn de secolul 21, în special în vremuri de criză economică, pentru că Acum este momentul în care îmi revine cea mai mare responsabilitate în a sprijini industria europeană și lucrătorii europeni și cred că facem acest lucru prin acest acord. De aceea, dragi colegi, vă rog să analizați detaliile concrete ale acestui acord, pentru că veți uh, constata că este vorba de rezultate concrete care vor aduce beneficii enorme economiei europene. Pentru că asta ne-a fost scopul și asta am obținut. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Dezbaterea pe acest subiect s-a încheiat. Mai avem un singur punct pe ordinea de zi și anume întrebarea orală. Efectele crizei economice și financiare mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și a cooperării pentru dezvoltare. I will ask Mr. De to take his place. Am să rog pe domnul comisar Carol de Gucht să se așeze și în același timp am să rog pe doamna Eva Jolie să ia cuvântul. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor,